Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bună dimineața, dragi colegi, dragi colege, bună dimineața, dragi oaspeți. Ne-am întâlnit în această dimineață pentru a discuta despre mai bună cheltuire a mijloacelor financiare din agricultură. Dar înainte de a vorbi despre această temă și Cred că avem nevoie de o scurtă actualizare de la echipa noastră de negociere de aseară, pentru că am fost surprinși de presă. Am încercat să verificăm. Eu nu dispun de un text. Cei doi raportori se vor ocupa de lucrul ăsta. Văd că avem 1, 2, 3 raportori. Poate mai vine și doamna Jensen. Ba nu, nu vine, dar trei raportori sunt în sală. Și haideți să ascultăm ce e de spus. Wer möchte beginnen? Cine dorește să înceapă? Ja. Verehrte Frau Vorsitzende, liebe Stimată doamnă președinte, dragi colege, dragi colegi, în pofida tuturor eforturilor echipei de negocieri din ultimele luni, aseară, cu președinția irlandeză, nu am reușit să ajungem la un rezultat și vreau să subliniez acest lucru în pofida încercărilor de manipulare prin presă. După ce am așteptat ore întregi, propuneri noi, am decis că nu are sens ca în actuala situație a discuțiilor să mai continuăm negocierile. Și este o mare diferență și dacă Comisia și președinția Consiliului încearcă să dea impresia că s-a ajuns la o finalizare a negocierilor, este vorba de o încercare de inducere în eroare și o minciună. După eforturile colegilor în ceea ce privește flexibilitatea, revizuirea, în opinia noastră nu ni s-a venit suficient în întâmpinare. Totuși trebuie să recunoaștem că președinția irlandeză a depășit probabil cu mult mandatul de negociere pe care îl acordase Consiliul. Și dată fiind această situație, echipa noastră de negociere a tras concluzia că nu se vede în măsură să continue negocierile noi propunem ca aceste texte să fie transmise Parlamentului și va trebui să se ia o decizie la nivelul cuvenit cu privire la cum se va continua. Însă noi, ca echipă de negociere, în ansamblu, nu putem să apărăm acest rezultat al negocierilor. Președinția irlandeză a spus că va merge în Consiliul de Afaceri Generale de marțea viitoare doar dacă va apărea o declarație obligatorie din partea echipei de negocieri cum că este de acord cu acest pachet și știm că și problema bugetelor sau revizii bugetelor rectificative mai este în discuție. Ivalo va putea să ofere detalii mai multe. Eu însă aș dori să fac o declarație numai personală aici. Și anume pe baza celor scrise deja președintelui Parlamentului și șefului grupului nostru parlamentar. În pofida eforturilor echipei de negociere a Parlamentului, nici ieri nu a fost posibil să ajungem să primim o ofertă acceptabilă din partea președinției irlandeze. Încerc prezentarea ca rezultat al negocierilor din partea președinției irlandeze este doar o manipulare. Echipa de negociere a Parlamentului European a decis să nu mai continue negocierile în măsura în care se poate numi negociere ce s-a întâmplat și să prezinte acest lucru Parlamentului. Echipa de negociere nu se vede în măsură să apere rezultatul negocierilor de ieri și să privească spre următorii șapte ani de buget. Președinția irlandeză și-a depășit mandatul de negocieri, însă eu consider că rezultatele nu sunt suficiente pentru o perioadă de planificare de șapte ani. Este vorba atât de fondul problemei, cât și de uh, angajamentul asumat de un nou parlament ales pentru următorii șapte ani președinția irlandeză a fost de acord să prezinte în Consiliul de Afaceri Generale pe 25 iunie acest uh, rezultat, dacă până atunci va exista o declarație din partea Parlamentului. Eu nu voi sta în calea unei decizii a plenului Parlamentului în acest sens, însă nu pot să mi acord o aprobare tacită a actualelor texte. De aceea am decis să renunț la calitatea de raportor în ceea ce privește cadrul financiar, activitate pe care o desfășor din 2004. Vă mulțumesc pentru colaborare în toată această perioadă. Aștept cu interes noi provocări uh, care există în Uniunea Europeană în care ne mișcăm astăzi lupta pentru o Europa a cetățenilor care să fie demnă de acest nume, lupta pentru democrație. Aceste lucruri nu se termină niciodată. Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut. Lieber Reimer, du weißt, dass wir dich hier... Dragă Reimer, știi că nu ne face plăcere să renunțăm la implicarea ta însă înțelegem că tu consider că nu mai este o bază corespunzătoare pe care să lucrezi. Sperăm totuși că vei continua activitatea pe marginea cadrului financiar multianual, măcar în grupul tău parlamentar. Știu că uh, încerci să convingi mulți oameni despre viziunea ta despre Europa și noi trebuie ca parlamentari să fim parlamentari și nu o extensie a Consiliului. Mulțumesc. Ivailo. Ivailo. Thank you very much, Iuta. Mulțumesc, Iuta. Sunt uh, pe deplin la sentimentul uh, lui Reimer toate cuvintele pe care le-a pronunțat le-aș fi putut pronunța și eu. Cred că această întâlnire cu Consiliul s-a petrecut în următorul fel. Ne-am dat seama că nu putem să obținem nimic. Compromisul nu a putut fi atins, pozițiile nu au putut fi apropiate deloc și mi se pare că Parlamentul a fost apoi uh, umilit, iar opinia publică mințită, înșelată. Uh, Comunicatul de presă al Consiliului și Comisiei sunt pe deplin uh, înșelătoare, induc în eroare. În nicio clipă nu putem să spunem că s-au epuizat toate posibilitățile de negociere cu uh, președinția Irlandei. Pe de altă parte, această președinție nu a putut să facă nimic pe acest dosar, iar Parlamentul, cu, acest, cu Parlamentul nostru nu s-a ajuns la niciun acord în comunicatul de presă, practic, ne-am ascuns după cuvinte. Nu este un acord cu Parlamentul în niciun fel și în numele socialiștilor vreau să vă spun că am fost acolo și pot să vă spun că nu pot să îmi dau asentimentul pe un astfel de pachet, așa cum am spus. Vom continua discuțiile în grupul nostru, Parlamentul își va exprima o poziție. Pe acest pachet eu am propria mea părere și o să o expun foarte clar colegilor dar trebuie să fie foarte clar că ieri nu s-a ajuns la niciun fel de acord, iar președinția irlandeză nu a reușit ieri să ajungă la vreun acord. Este ceva cât se poate de clar și factual. Când vom avea un aviz, o părere propriu-zisă, nu știu încă. Președinția a cerut Parlamentului să confirme sau să infirme până la Consiliul de General, Afaceri Generale de marți. Eu zic să trebuie să așteptăm mai mult, însă este clar că avem nevoie de o discuție mai pe îndelete. Dar uh, cred că peste weekend nu vom putea noi să ne consultăm așa cum trebuie. Am cerut de mai multe ori președinției uh, irlandeze să accelereze ritmul negocierilor. Parlamentul este primul care a propus textul am insistat să se facă mai multe ședințe și reuniuni, reuniuni de pregătitoare, astfel încât să avem și întâlniri uh, trilaterale mai frecvente, etc. Nu pot să cer Parlamentului să stea peste weekend și să ia o hotărâre. Pentru că uh, acum uh, suntem pe poziții extrem de divergente ce s-a pus pe masa negocierilor în acest moment de, de, este foarte uh, îndepărtat de ceea ce am avut noi ca mandat negocieri. Vom discuta în continuare și o să vedem ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Îmi pare foarte rău și știu că Rainer a plecat. Mă, mă supără faptul că el nu va mai face parte din echipa de negocieri. Vreau să vă spun că e vorba de un coleg care, chiar dacă vine dintr-un grup politic diferit, cu care am cooperat extrem de bine în echipa de negocieri. Și asta a și permis o poziție unitară a Parlamentului, cel puțin până acum. Așadar, ne pare rău că pierdem această experiență a dânsului, aceste capacități de negocieri. Eu cred că în continuare am putea să facem ceva cu președinția irlandeză, să negociem în caz contrar, să vedem ce se va întâmpla cu Lituania, care preia ștafeta. În orice caz, iată ce vrem să completez față de întâlnirea de ieri. Și, apropo, nu avem textul. Președinția spune că ne-am pus de acord asupra unui text pe care noi încă nici măcar nu l-am văzut. Au zis că îl trimit până la prânz astăzi să vedem. Când îl vom primi, îl vom analiza și apoi vom discuta toată această treabă în grupul politic. Vă mulțumesc! Vielen Dank! Uh, mulțumesc, Ivailo! E clar că negociatorii șefi încearcă acum să creeze presiune prin intermediul mass media, presiune asupra tuturor colegilor din Parlament, astfel încât să-și poată impune voința. Și la mine au sunat deja primii jurnaliști și mă întrebau ce se întâmplă, cum trebuie să înțelegem situația. Și Iată că se adeverește ce am spus. E greu de prezentat în mass media lucrurile care țin de buget. Și până la urmă pe asta mizează negociatorii șefi. Jean-Luc, acum cel de-al treilea raportor din echipa noastră de negociere și după care trecem la subiect și îmi cer scuze încă o dată față de toți cei care ni s-au alăturat astăzi pentru a discuta probleme de agricultură, însă trebuie avută această discuție acum. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Tot ce pot să fac este să confirm eh, ce au spus Ivailo și Reimer în echipa de negocieri nu ne-am pus de acord asupra vreunui text. Președinția irlandeză a spus extrem de clar că acest pachet uh, trebuie fie acceptat în întregime, fie respins în întregime. Îmi pare rău că Rainer a demisionat pentru că eram o echipă foarte bună, foarte solidă și ar fi fost bine să continuăm în aceeași formulă, să ne luptăm în continuare. Vom vedea în cursul următoarelor zile aici la Parlament cum uh, se va analiza situația. Va trebui să hotărâm dacă um, spunem da sau nu și dacă spunem nu, ce se va întâmpla ce apoi, pentru că nu trebuie să uităm că este foarte greu să negociezi cu președinția Consiliului care se bazează pe unanimitate sau depinde de unanimitatea de la Consiliu. Mulțumesc. Um, Mulțumesc. E corect. Președinția Consiliului depinde de unanimitatea de la Consiliu, dar tocmai din această cauză toate statele membre au obligația să discute pe fond și să nu procedeze doar la jocul de putere cu Parlamentul. Știu că astăzi ne-am reunit să, pentru a discuta despre politica agricolă, dar vreau să ofer posibilitatea tuturor vorbitorilor din partea grupurilor politice să se exprime dacă uh, dorește. Nu trebuie, dar dacă se dorește vă dau această posibilitate. Începem cu Salvador, pe urmă Ian și pe urmă Helga. Președinta, Foarte pe scurt, doamnă președinte, nu cred că acum este momentul ca coordonatorii să-și exprime o poziție precisă. Având în vedere că una dintre unul dintre membrii echipei de negociere ne-a părăsit deja și că nu avem toată echipa de negocieri în orice caz prezent aici, cred că este foarte greu să spunem acum ceva definitiv. Însă luni se va evi această ocazie și vom putea atunci să ne exprimăm atunci o poziție foarte, foarte clară. Până atunci continuăm să discutăm între noi. Mulțumesc. Thanks, uh, Chair. Jensen cannot. Mulțumesc, uh, Andrei Jensen nu poate să fie prezent, dar mi s-a spus încă de aseară că dânsa nu și-a dat niciun fel de acord din partea ALDE privitor la ceea ce s-a pus în discuție. În orice caz, pot să spun că am fost și eu la fel de surprins de comunicatul comun de presă al Comisiei și Consiliului, pentru că contravine total celor ce s-au spus mai înainte și sperăm că această declarație va fi cumva corectată. Noi luni la ALDE vom discuta și vom vedea ce poziție vom adopta, ce consecințe ar putea avea un nu și toate aceste lucruri oricum se vor clarifica în cursul săptămânii viitoare. Mulțumesc! Danke, Helga! Mulțumesc, Helga! Mulțumesc! Mulțumesc. After the, Reimer said, Mulțumesc, Iuta. Cred că e foarte important, așa cum spunea și Reimer, ca după această manipulare a publicului să nu existe, să spunem clar că nu este niciun acord din partea echipei noastre de negocieri. Eu am înțeles uh, din că domnul Lamasur, în capacitate personală, ar fi spus că el ar putea recomanda acest acord, dar uh, nu și restul echipei de negocieri va trebui să vedem uh, foarte rapid ce se întâmplă de fapt, dar ce am auzit acum, ascultându-l pe Reimer Böge, vis-a-vis de cât de nesatisfăcător și insuficient este rezultatul și gândindu-ne și la atitudinea președinției irlandeze și a unor state membre care vor să ne doboare, nu putem fi de acord și doar dacă dăm dovadă de putere, angajament și hotărâre vor veni în întâmpinarea noastră. Altfel, uh, ne vor dobora. Asta este intenția lor politică. Și eu nu cunosc uh, cifrele exacte, dar Reimer a făcut parte din echipa de negociere și cred că are dreptate când spune că nu e acceptabil, nu e suficient și nu putem spune da. Eu voi recomanda grupului meu să voteze cu nu. Probabil marți vom uh, discuta în grupul nostru de contact pe CFM. În uh, reuniunea noastră de grup uh, vom vedea, probabil că va avea loc după reuniunea grupului de contact pe CFM. Sigur că va trebui să vedem și să discutăm și care sunt consecințele, însă eu cred că este un moment crucial pentru Parlament să ne manifestăm hotărârea și avem argumente foarte bune și nu ar trebui să ne lăsăm uh, doborâți acum. Vreau să spun și ceva pe germană vis-a-vis -vis de decizia lui Reimer Böge. I-am apreciat întotdeauna foarte mult munca, chiar dacă n-am fost întotdeauna de acord, fiind din grupuri politice diferite, însă cunoștințele sale în materie și modul în care a acționat dânsul a constituit întotdeauna pentru noi o contribuție importantă. Din punct de vedere politic, regret faptul că uh, renunță la acest mandat, însă în nume personal, în urma acestei lupte pe care a dus-o, îi înțeleg uh, decizia, pentru că dacă ne uităm uh, din punct de vedere politic, uh, e extrem de greu de înțeles ce se întâmplă și cât de puțin se negociază de fapt. Consiliul are mai degrabă o atitudine dictatorială și acest lucru uh, nu se încadrează în ceea ce ar trebui să fie colaborarea între instituțiile europene. Încă o dată regret că dânsul renunță la acest mandat și este uh, trist să asiști uh, la astfel de decizii. Mulțumesc, văd că nimeni nu s-a mai înscris la cuvânt, de aceea cât de greu uh, ne-ar cădea tuturor să renunțăm la această tematică. Vă propun acum să trecem la tema audierilor audierii noastre. Bun venit încă o dată MOM Agri, Mouvement pour la Organisation Mondiale pour l'Agriculture. Bun venit încă o dată, îmi cer scuze dacă nu voi respecta ordinea pe care mi a dat-o secretariatul. Eu însă aș dori să-i urez bun venit în primul rând fostei noastre colege Catherine uh, tu ești uh, o persoană care colaborează strâns cu Momagri și fondatorul și vicepreședintele Momagri, Jacques Carl, Acestora le-ai spus probabil foarte multe lucruri despre Parlamentul uh, European, astfel încât și dânsii să dispună de informațiile necesare în ceea ce privește activitatea noastră. În același timp aș dori să-l salut și pe domnul Bastien Gilbert, consilier Mumagri. Mumagri și-a propus foarte multe lucruri și nu se ocupă doar de această felie îngustă a politicii agricole, ci încearcă să reunească aspecte care țin de sănătate, aspecte care țin de dezvoltare, aspecte care țin de strategie și de apărare până la urmă, pentru că toate acestea au de-a face cu politica agricolă la nivel mondial. Ordinea vorbitorilor este următoarea. Mai întâi, uh, Jean-Louis Cotini, raportorul nostru pentru această audiere, va spune câteva cuvinte uh, introductive, după care urmează domnul Jacques Carl. Merci, madame la Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Cu mare plăcere profit de această ocazie pentru a putea interveni privind această audiere publică cu subiectul îmbunătățirea eficacității PAC din punct de vedere economic și bugetar. În primul rând vreau să reamintesc importanța politicii agricole comune care astăzi se află cumva la o răscruce de drumuri în societatea noastră pentru că ne confruntăm cu o problemă de suveranitate alimentară, cu o dezvoltare a țărilor, în din curs de dezvoltare cu o problemă de resurse naturale, cu o problemă de teritoriu și, în sfârșit, cu dorința de a păstra uh, pe pământurile noastre un sector uh, vital. E vorba de agricultură. Din punct de vedere bugetar, PAC-ul este primul post de cheltuieli bugetare. Știm bine că finanțarea acestei politici este în continuare controversată între diferitele state membre, dar și la nivelul instituțiilor europene. PAC uh, a fost în permanentă uh, schimbare și modificare de-a lungul schimbării nevoilor și așteptărilor societății. O politică agricolă comună este absolut esențială pentru generațiile viitoare, ca ele să poată să continue agricultura și să răspundă așteptărilor legitime ale societății. Am citit în acest sens uh, raportul Momagri. Acolo se spune că o nouă abordare bugetară este cât se poate de necesară. Se propune ca bugetul PAC să fie regândit pentru o nouă eficacitate. Momagri se gândește la o serie de unelte și instrumente sofisticate, cum ar fi modularea ajutoarelor în europeană în raport și cu țări cum ar fi Brazilia, China, și etc. Astăzi, alimentarea, alimentația este mai mult decât oricând o provocare pentru societatea europeană, în același timp ajutoarele sunt în scădere. Uniunea Europeană traversează o criză și este greu să te gândești la o nouă politică agricolă comună în aceste condiții. Pe de altă parte, avem o problemă a volatilității prețurilor și este foarte greu să optimizezi aceste prețuri agricole care sunt atât de volatile. Dragi colegi, cred că asta înseamnă o nevoie de flexibilitate sporită, economică și bugetară pentru a răspunde noilor provocări în Europa, ceea ce privește siguranța și securitatea alimentară. De asemenea, pentru îmbunătățirea competitivității producției și, în general, a sectorului agroalimentar european, consumatorul este beneficiarul final, din punct de vedere calitativ, dar și cantitativ. Europa trebuie să fie autonomă, să nu depindă de alte continente pentru a-și răni cetățenii și având în vedere această premiză, trebuie să vedem ce agricultură ne dorim, spre ce politică agricolă comună ne îndreptăm. Nu vreau să mai monopolizez microfonul, dau cuvântul um, Momagri și cred că avem multe de învățat de la acest gen de experiențe din munca pe care ei o desfășoară. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Um... Da, mulțumesc. Nu pot decât să-mi cer încă o dată scuze celor pe care i-am invitat. Numărul de deputați prezenți în sală s-a redus la șapte circa, dar uh, cred că nu depinde de cantitate, ci mai degrabă de calitate. Domnule Carl, aveți cuvântul. Vedem. Doamnă președinte, domnule raportor, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc frumos pentru că ați avut ideea organizării acestei audieri în acest moment foarte sensibil. Știm cât de uh, vital este acest moment pentru Parlament și, în general, pentru viitorul Europei. O să încercăm în câteva uh, momente să vă expunem uh, lucrările noastre și să vă spunem că o altă politică agricolă comună este posibilă. Știm că o reformă a PAC este în curs de desfășurare, dar noi credem că această reformă este doar o etapă de tranziție și dacă dorim obiectivele strategice pe care le-a subliniat domnul raportor, respectiv autosuficiența alimentară, uh, răspunderea la nevoilor consumatorilor și o bună corelare între industrie și agricultură în Europa, uh, o industrie și o agricultură foarte de asemenea. Deci, ca să atingem aceste trei obiective, avem nevoie de o reformă și mai radicală. Am să încep. Uh, o să avem o expunere în trei părți. Mai întâi o analiză rapidă a contextului care evoluează foarte bine, că e vorba despre volatilitatea prețurilor, despre uh, felul în care funcționează piețele. Apoi o să facem o comparație cu celelalte mari uh, puteri mondiale care au o strategie destul de diferită și știm că Europa nu este izolată și trebuie să țină cont de politicile celorlalte puteri. Începem așadar cu prima parte a uh, prezentării noastre și am să-i dau cuvântul lui Bastian Gilbert, care o să vă vorbească despre volatilitatea prețurilor. Acest prim grafic vă prezintă evoluția în ultimii 300 de ani a volatilității lunare a prețului grâului în Statele Unite ale Americii. Și vă puteți da seama cam cum a evoluat prețurile față de prețul mediu. Cu cât ba, um, prețurile urcă mai mult, cu atât apoi scad mai drastic și așa putem să definim uh, ritmul volatilității. După observarea acestui grafic putem să tragem două mari concluzii, care de altfel ne permit să uh, înțelegem mai bine volatilitatea prețurilor de astăzi. Prima concluzie este că de la începutul anilor 2000, volatilitatea seamănă foarte mult cu cea observată la începutul secolului XVIII, iar uh, recordul atins în 2011 a fost cel de-al cincilea ca uh, importanță din ultimii 300 de ani. O altă, un alt grafic, dar pe o perioadă mai scurtă, de numai 40 de ani, deci volatilitatea nu zilnică, uh, nu lunară, mă scuzați, ci zilnică. Și putem de asemenea să, evoluăm, să um, evaluăm uh, volatilitatea prețurilor uh, față de un preț standard. Și aici încă două concluzii. Mai întâi, Noțiunea de eveniment extrem, respectiv o scădere sau o diminuare bruscă a prețurilor, nu uh, sunt niște evenimente izolate, ci uh, se întâmplă destul de des. Și apoi, tendința generală de uh, uh modificare bruscă a prețurilor este uh, uh, mai des observată din 2006 până în prezent. Care sunt noi factori care explică această volatilitate mai mare de la începutul anilor 2000? Există nenumărați factori, nu putem să trecem pe toți în revistă aici, dar ar trebui să subliniem mai întâi uh, fenomenele de speculă financiară, uh, comportamentul instituțiilor financiare nereglementate și felul în care multe bănci centrale, mai ales de dincolo de Atlantic, uh, uh sau uh, comportat și faptul că a existat această liberalizare nereglementată a piețelor agricole, astfel încât acestea au devenit mult mai expuse la uh, uh, riscuri. Înainte uh, exista o corelare, acum aceasta a dispărut și, practic, agricultura uh, uh, se transformă într-un instrument de tranzacții financiare fără niciun fel de alte uh, măsuri de însoțire. Ca atare, 80 până la 90% din uh, tranzacțiile de pe piețele aferente produselor agricole uh, uh, nu sunt urmărite, nu sunt monitorizate și atunci se ajunge și la această mare volatilitate a prețurilor. Vedeți aici indicele uh, materiilor prime agricole și vedeți seama cât de mult s-a transformat uh, uh, această piață într-o piață a unor tranzacții financiare. Puteți să comparați cei doi indici, cel al uh, prețului la energie și cel al prețului la produsele agricole. E adevărat că la energie prețurile sunt mai volatile, dar masa Uh, fondurilor investite în produsele agricole este mult mai mică decât cea uh, suma fondurilor investite în uh, piețele um, um, de um, energie. De ce aceste prețuri sunt atât de volatile? În primul rând, deoarece există riscuri. Riscuri pe care ori producătorii, ori investitorii nu reușesc să le anticipe că e vorba despre catastrofe naturale și respectiv riscuri numite externe sau de alte tipuri de uh, riscuri, problema este aceeași. Impactul acestor uh, fenomene externe ar fi trebuit să se reducă odată cu fenomenul de globalizare, dar s-a observat exact contrarul din cauza volatilității prețurilor. Mai sunt și alți factori care au uh, drept consecință volatilitatea prețurilor. Mai întâi, o caracteristică structurală a piețelor agricole. Faptul că există o irreversibilitate a prețurilor, apoi faptul că se fac aceste tranzacții financiare uh, și uh, există atât de multe fenomene de speculă, și, în sfârșit, faptul că uh, piețele s-au mutualizat tocmai din cauza lipsei uh, reglementărilor. Și acum aceste piețe sunt supuse și unor riscuri endogene, ceea ce amplifică riscurile pe ansamblu. Două concluzii. Trebuie să ne punem două întrebări. Mai întâi, cum vor evolua prețurile la produse agricole din punct de vedere al volatilității și care vor fi efectele potențiale? Aici părerile sunt uh, divergente și de fapt există două abordări. Mai întâi cea clasică, care se inspiră din modelul Malthusian, Respectiv se analizează evoluția piețelor uh, prin analiza ofertei și a cererii. Dacă cererea este mai mare, fie ea solvabilă sau insolvabilă, față de o ofertă care nu are cum să se mai mărească, având în vedere limitele de suprafață și de randament, uh, se soldează cu prețuri destul de mari și foarte volatile. Și instituțiile precum OCDE-ul fac o asemenea analiză. Cei care sunt de acord cu această analiză, creșterea uh, uh în evoluție permanentă nu poate să aibă drept consecință decât creșterea prețurilor și volatilitatea acestora. Există și o altă abordare, în sensul că rezervele de sol pot să fie mărite și că inovarea și progresele tehnice vor permite ofertei să continue să crească într-un context în care piețele agricole uh, seamănă din ce în ce mai mult cu Um, piețele altor produse uh, um, financiare. Și însă, în acest scenariu, produsele agricole pot să uh, cunoască schimbări bruște a prețurilor, ori uh, în sens ascendent, ori în sens descendent. Și atunci, să ajunge la o fenomene de uh, speculă de mare amploare, atât la nivel european cât și la nivel mondial. Această introducere era indispensabilă pentru că este principala caracteristică a piețelor agricole și atunci când trebuie să stabilim uh, um, componentele unui buget și în ce măsură avem nevoie de fonduri publice, trebuie să ținem cont de acest aspect. Această volatilitate uh, generează crize și puterile publice trebuie să Um, anticipeze aceste crize și să le facă față. Un alt factor determinant în analiza bugetară este potențialul de creștere al ofertei. Și creșterea demografică uh, nu a încetat în ultimul secol și probabil că va continua ca atare la sfârșitul secolului vom ajunge la în jur de 10 miliarde de locuitori pe Terra mulți experți consideră că acest factor nu poate decât să influențeze o creștere uh, durabilă a prețurilor la produsele agricole pentru că oferta va fi insuficientă. Dar noi credem că și oferta are un potențial mare de creștere. Dacă ne uităm cam câte hectare uh, de pământ arabil sau de pășuni uh, există acum, ne dăm seama că există încă o rezervă de 0,2 până la 0,5 miliarde de hectare de teren care ar putea să devină teren cultivabil. Și aceste rezerve sunt în America de Sud, mai ales în Brazilia și în Africa. Și creșterea trebuie să aibă loc exact în țările acestea. Deci este o problemă de investiții, de creare de infrastructură și de randament. Dar dacă cumulăm uh, creșterea potențială a randamentului cu creșterea potențială a suprafețelor cultivate, ne dăm seama că ajungem la un alt fenomen pe care l-a prezentat Bastian, și anume că s-ar putea să avem o ofertă excedentară față de cerere și factorul principal care uh, a, creează această volatilitate a prețurilor uh, este întărit de uh, disponibilitatea terenurilor. Dacă ne uităm și la porumb, ne dăm seama că la un randament mediu de 5 tone pe hectar, în majoritatea țărilor în curs de dezvoltare, uh, randamentul este mai jos. Vă uitați Africa, Brazilia și Statele Unite și Europa și China, care sunt un pic peste acest randament mediu. Potențialul de creștere, dacă suprafețele se dublează în toate țările în dezvoltare, reprezintă 80 de milioane de hectare, ceea ce este cu mult sub 500 de milioane de hectare care ar putea să devină disponibil. Și ne-am putea aștepta la o creștere cu 70% a producției până în 2030. Dacă ne uităm la estimările FAO, ei spun că ar trebui ca producția agricolă să crească efectiv cu 70%. Deci, în ce privește porumbul, dacă investițiile necesare sunt efectuate, mai ales în Brazilia și în Africa, ei bine, acest potențial de creștere ar putea să fie atins chiar din 2030 și nu credem că vor fi niște piețe care se vor stabiliza, ci din potrivă niște piețe din ce în ce mai haotice din cauza faptului că acum specula este omniprezentă pe aceste piețe. Un alt aspect foarte important este că modelele care sunt folosite în instituțiile internaționale, gen OCDE, sunt unele care dau o viziune greșită a viitorului, din motivele sine de înțeles. Sunt modele teoretice care nu se adaptează realității. Am reținut aici patru elemente fundamentale. În primul rând, ei consideră că cererea este foarte elastică față de prețuri, cu alte cuvinte, dacă uh, produim de două ori mai mult, uh, mâncăm de două ori mai mult, dar este o simplificare. Nu așa stau lucrurile în realitate. Apoi, aceste modele sunt construite în jurul unui consumator cu venituri medii, ca și cum peste tot consumatorul ar consuma la fel. O știm foarte bine că există disparități foarte mari. Există un miliard de oameni care mor de foame și două miliarde de persoane care uh, trăiesc uh, sub pragul sărăciei. Apoi, nu se ține cont de faptul că piețele interne nu sunt globalizate. În plus, se mai consideră că oferta se ajustează față de cerere, ori volatilitatea prețurilor de pe piețele agricole este din cauza faptului că oferta și cererea nu se echilibrează și e suficient să există o disparitate de 1 până la 2% ca să ajungem la o volatilitate foarte mare. La courbe d'évolution cu negru vedeți cum evoluează prețul la uh, grâu, foarte, foarte haotic și alte curbe în culori arată previziunile OCDE-ului efectuate anual începând cu 1990 și vedem că cu fiecare an aceste proiecții sunt lineare cu o creștere foarte mică și este clar că prețurile totuși evoluează foarte haotic de fapt. Asta înseamnă că toate aceste modele internaționale se bazează pe o viziune a viitorilor, viitorului care nu are nicio legătură cu realitatea pentru că nu avem o modelizare reală a acestor prețuri în agricultură și astfel nu avem nici bugetele efective care să răspundă acestor nevoi în agricultură. Deci, iată cum diferitele instituții și organizații nu țin pasul cu evoluțiile reale și strategice, de exemplu creșterea demografică. Avem uh, alte modele, cum ar fi cel al Momagri al nostru, care arată că se poate uh, Uh, anticipa uh, volatilitatea prețurilor, se poate modeliza aceasta și dacă facem asta, vedem exact uh, curbele pe care le folosește OCDE-ul mă scuzați, exact nu se potrivesc cu aceste curbe și atunci înseamnă că OCD-ul nu este aproape de realitate. Se poate simula volatilitatea. De fapt, vedeți cu negru ultimele simulări pe care le-a făcut pentru prețul la cereale. În anii următori se estimează că prețul mediu anual al cerealelor pe piața internațională va varia în medie de la 1 la 2,5. Asta înseamnă o volatilitate mult mai mare de la an la an deci uh, nu ne situăm într-un scenariu în care prețurile rămân uh, mari, constant. Pentru că este exact premiza de la care s-a pornit uh, când s-a început reforma PAC în 2008, cum că prețurile ar rămâne în mari, constant. Iată, punctul 5, o problemă strategică majoră, problema demografică, până în 2050 o creștere a populației și atunci uh, o nevoie de creștere a producției, mai ales a ă, porumbului, ceea ce va favoriza și volatilitatea. Dezechilibre ă, în continuare în lume, ă, foametea, sărăcia, apoi problema cumpărării de terenuri în ultimii ani, deși se pare că această tendință este mai puțin puternică decât ne-am fi aștepta și când vine vorba de aceste achiziții de terenuri, uneori situația nu este, este, mai, puțin, este mai, mai complexă, schimbările climatice care ne pot afecta, care pot să ducă la mari probleme pentru țările din țările în curs de dezvoltare, efecte mult mai mici asupra țărilor dezvoltate, nu știm încă, uh, Totul depinde de suprafețe de randament și, mai mult decât atât, de cooperarea internațională în domeniul agriculturii. Volatilitatea, am discutat deja mult despre ea, mai ales ceea ce privește uh, siguranța alimentară. Avem probleme uh, globale, economice, sociale Uh, aspecte și amenințări politice și geopolitice. Cel mai mic conflict sau război poate să ducă la afectarea transporturilor, a comunicațiilor, ceea ce poate să ducă la o mari perturbări ale schimburilor comerciale agricole, iar um, amenințările pur agricole sunt cunoscute, cum ar fi secetele, epidemiile, bolile animale, în sfârșit uh, amenințări uh, Uh, din partea unor state care au strategii uh, extrem de agresive în ceea ce privește importurile sau exporturile lor, ceea ce amplifică incertitudinea pe piața internațională și apoi avem acest război continuu între protecționiști și ultraliberali. În domeniul agricol nu poți să spui odată pentru totdeauna ce se va întâmpla, trebuie să fii realist, dar pentru asta trebuie să cunoști efectiv realitatea pieței. Acum partea a doua în partea a doua ne propunem să vedem care este politica marilor țări producătoare și exportatoare și apoi vă voi prezenta proiectul de reformă a PAC așa cum este el preconizat de către organizația noastră Momami. Îi dau cuvântul din nou lui Bastian care va prezenta aceste strategii agricole principale pe piața internațională ca și studiul pe care l-am efectuat în ce privește modelele economice, agricole, uh, Uh, preconizate astăzi, ne-am propus să studiem în aceeași măsură și politicile agricole comune ale țărilor mari, mai ales bugetele pentru alimentație și pentru agricultură din aceste țări, ca să avem instrumente sau ca să existe instrumente adaptate acestor politici. Așa cum a spus și Jean-Carl, uh, lumea de astăzi este foarte diferită uh, de cea din anii 50, atunci când au apărut primele instituții multilaterale internaționale și politica sau politicile agricole comune pe care le cunoaștem astăzi. Astăzi situația este mult mai riscantă, mai incertă, mai complexă. Având în vedere aceste riscuri și incertitudini sporite, există însă și oportunități și perspective pozitive pentru țările care vor putea și care vor ști să facă ce este de făcut și mă refer aici în primul rând la țările în curs de dezvoltare pentru a răspunde la aceste provocări, pentru a ajunge la instrumente bugetare economice bune, trebuie să știi cum stai, care este bilanțul atât regional cât și internațional. Adică trebuie să ai indicatori care să-ți permită să compari pe o bază obiectivă diferitele strategii agricole preconizate. Și astfel se poate realiza un studiu privind uh, pertinența PAC și a reformei uh, aferente. Problema este că astăzi Există mulți indicatori de evaluare și sprijin, dar niciunul nu permite o comparație obiectivă a realităților strategice, a diferitelor programe de sprijin și ajutor care sunt uh, în curs de aplicare în marile țări producătoare, Statele Unite, Brazilia, China, Noua Zeelandă și așa mai departe. Fiecare țară are propriul său program și propriile, uh, proprii săi indicatori uh, folosind uneori și uh, indicatorii OCD-ului, ocazional. În orice caz, asta nu acoperă realitatea de pe teren și nu se dă socoteală de biocarburanți, de politica monetară și care sunt factori uh, foarte uh, mari în multe din lume. Domnul Carl, fără microfon. Da, în ceea ce privește bugetele agricole, intervine domnul Carl, pentru țările mari din lume. Este greu să le măsori pentru că măsurile sunt foarte diferite bugetele, mă scuzați, sunt diferite, însă măsurile sunt relativ similare. Deci ceea ce am făcut timp de 2 ani este să alegem și să culegem toate informațiile disponibile uh, în provincii, regiuni, state, state federale și acum, astăzi putem să avem o comparație care să ne dea o tipologie. Pentru că statele fac alegeri strategice diferite care se reflectă apoi în mod firesc asupra bugetelor. Totul se regăsește în buget. Însă transparența nu exista și atunci noi am încercat să o uh, aducem aici, în acest studiu. Domnul Bastian, da, vedeți tipurile și clasele de sprijin uh, în cercuri concentrice. În primul rând, uh, pentru producție, ajutoare de, aj pentru producție internă, uh, export și așa mai departe. Toate aceste cercuri concentrice vin până la cercul al 10-a, care evaluează sprijinul direct, nebugetar, care poate să se acorde filierelor agricole, agricole-alimentare. De exemplu, rata de schimb uh, sau politica agricolă și impactul său asupra datoriei uh, statelor, mai ales în statele în curs de dezvoltare. Iată, strategii pentru Uniunea Europeană, Statele Unite, Brazilia și China. Am făcut o comparație. Prima concluzie. Spre deosebire de ceea ce spune presa, Uniunea Europeană nu este singura care sprijină mult agricultorii săi. Studiile pe care le-am efectuat și care sunt aici reflectate într-o primă fază, arată că există o dinamică clară în favoarea sprijinului pentru agricultură în aceste mari țări producătoare. Deci această dinamică este cunoscută. De exemplu, în Statele Unite, cu 50% au crescut aceste ajutoare din 2005 până în 2010, tendința crescătoare uh, continuă în uh, Brazilia cu 70%, în China cu 140%, iar în Uniunea Europeană între 2005 și 2008 a crescut cu 8%, scăzând apoi această tendință până la 10%. Politica americană acum. Vedeți în partea stângă evoluția uh, sumelor totale acordate de americani ca și sprijin bugetar, extrabugetar la agricultură și alimentație în termeni extinși. Vedeți care este creșterea de 2005 și 2010. În 2010 300 de miliarde au fost acordate. Iar în partea dreaptă vedeți pe locuitor aceleași sume defalcate pentru a vedea uh, care sunt diferitele categorii de populație vizate și vedeți că avem 40% creștere a bugetelor american, din bugetul american acordat propriu-zis agriculturii. Iată strategia agricolă a cheltuielilor publice pentru agricultură în Statele Unite în 2010. Patru tipuri de ajutor de sprijin bugetar au fost identificate. Clasa numărul 4. 80 de miliarde au fost cheltuiți. Aici am integrat și ajutorul alimentar intern pentru că uh, asta permite materie de 80 la, în proporție de 80% la achiziționarea să se achiziționeze alimente în Statele Unite. Apoi, ajutoare cuplate practic, marketing loan, programe contraciclice și ajutorul pentru asigurări, pentru cifra de afaceri, dar și pentru venituri. Domnul Carl, fără microfon. Iată, vreau să spuneam ceva de, de ajutoarele acestea cuplate. Interesant când uh, acum în Uniunea Europeană discutăm mult despre ajutoarele decuplate. În ce privește strategia americană, avem o strategie dublă. Pe de o parte, o securizare a producției în amonte cu ajutoare pentru producători și apoi o stimulare a cererii, atât pentru produsele alimentare, cu, produsele, cu programele alimentare interne, precum și cerere nealimentară, mă refer aici în principal la biocarburanți, biocombustibili. În Brazilia acum, deosebire de o imagine poate un pic naivă pe care o putem noi avea despre această țară, această țară duce o politică foarte activă și foarte intervenționistă uh, în sprijinul agricultorilor săi. Au crescut aceste sprijinuri acest sprijin a crescut cu 70% între 2005 și 2010, iar tendința continuă. Situându-se la uh, mai multe zeci de miliarde de reali în 2010, se pare că și în ce privește categoriile de populație vizate, sprijinul acesta este la fel de consistent. Care sunt cele trei măsuri strategice din Brazilia? În primul rând, o asigurare a producției naționale agricole prin intervenții directe pe piață, stocuri sau stocare și destocare, apoi măsuri de sprijin de tip cuplat la producție, o dublă licitație care permită o eficientizare maximă a acestor, acestui sprijin economic și bugetar, așadar. Sumele până în 2010 sunt foarte diferite, de fapt, de la un an la altul, în funcție de cum evoluează piața, dacă piața e în scădere sau în creștere. Iar Brazilia susține agricultura mai ales prin ajutor pentru uh, produsele nealimentare, mai ales biocarburanți. Până la 30 de milioane de reali sunt acordați acestei filiere care este extrem, extrem de dinamică. China, China este o mare putere economică și demografică și își dorește să fie și o putere agricolă în viitor își dorește asigurarea producției interne, să limiteze exporturi, importurile și să-și mențină agricultorii la țară, în sate, pentru că orașele sale nu mai pot să mai absorbe acest val demografic. Între 2005 și 2010 se observă că cheltuielile pentru agricultură și agroalimentar au crescut cu mai mult de 140%, deci de 2,5 ori au crescut și în ce privește populația, procentajul este asemănător. Cât privește strategiile Chinei în acest domeniu, sumele în joc sunt enorme, astronomice. Politica agricolă chineză se bazează pe două măsuri principale. În primul rând, dezvoltarea, sporirea competitivității prețurilor produselor agricole din China prin sprijin pentru producție și prin dezvoltarea substanțială a productivității în acest domeniu, precum și măsuri menite să mențină, vă spuneam, uh, agricultorii să îi, îi, îi uh, rețină în zonele rurale. Mai mult de 8 miliarde de ioani sunt cheltuiți în fiecare an pentru a sprijini filiera agroalimentară și agricolă și o sumă asemănătoare este cheltuită pentru a uh, reține populația în zonele uh, rurale, după cum vă spuneam. Uniunea Europeană, în comparație cu aceste trei uh, mari puteri, ce face ea? Observăm aici o evoluție dublă. O primă creștere a sprijinului între 2005 și 2008 și apoi o scădere între 2008 și 2010 cu 30%, iar ce privește sprijinul uh, pe locuitor, vedem o volatilitate sporită din cauza uh, extinderii Uniunii Europene în valuri succesive. Iată acum care este sprijinul public sau care sunt ajutoarele publice pentru agricultură și pentru alimentație în Europa. 60% pentru agricultori plus măsuri decuplate RPU și RPUS. Problema acum este cum vor evolua aceste măsuri, dacă mai sunt ele încă pertinente. Uniunea Europeană astăzi, ca mare putere producătoare, este cea care își dorește o decuplare, este un pariu riscant, având în vedere și problemele bugetare și economice din Europa și din restul lumii toată lumea își pune problema asigurării producției agricole interne, dar și asigurării cererii alimentare și nealimentare. Logica plăților decuplate este diferită, nu este o plasă de siguranță de venituri, ci vizează mai mult sprijinul agricultării, agricultur, agricultorului și al producătorului și mai puțin al agriculturii ca atare. Iată o strategie foarte diferită de celelalte mari puteri agricole uh, mondiale. Ne putem pune întrebarea dacă este bună această strategie. Domnul Carl, care sunt învățămintele pe care le putem trage de aici? În primul rând, creșterea sprijinului global și perlocuitor uh, există peste tot în afară de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este cumva împotriva curentului. Nu înseamnă că trebuie să cheltuim mai mult, ci trebuie să vedem cât de eficiente sunt cheltuielile noastre bugetare. În ce privește strategia, strategiile celorlalte mari puteri este o strategie de uh, sprijin uh, de sprijin al producției și cuplat. În Europa avem un sprijin forfetar decuplat pentru agricultori. Deci sunt două politici care se bat cap în cap și ne punem întrebarea care este politica optimă, având în vedere și contextul internațional menționat la început. Acum putem să trecem la partea a treia, viitorul PAC, reforma PAC. O să încep cu ceea ce mi-am propus ca și uh, teoreme, să zicem, sau principalele lucruri preconizate. În primul rând, piețele agricole nu se autoreglementează. Volatilitatea pare să fie structurală. Liberalizarea uh, piețelor generează riscuri sistemice, iar aceste schimbări bruște sunt foarte periculoase pentru producători, dar și pentru consumatori, pentru că până la urmă joc este siguranța alimentară. Hotărârile exportatorilor și importatorilor uh, contribuie la aceste probleme. Exporturile agricole sunt un instrument foarte puternic. Trebuie să știm asta și creșterea exporturilor din anul 2000 încoace contribuie la această volatilitate sporită și astfel se uh, alimentează acest cerc al speculației. Apoi, ce se întâmplă cu analiza aceasta a pacului, așa cum o vedem noi? Politica agricolă comună se bazează pe o logică de decuplare. Asta împiedică punerea pe picioare a unei strategii de dezvoltare. Pentru că dacă decuplezi, nu poți să mai ai o strategie globală a acestui sector de activitate. Asta înseamnă că decuplarea plăților este echivalentă cu cheltuieli, deci bugetare, care n-au legătură cu actualitatea sau cu realitatea din sector, ci pur și simplu vizează alimentarea și sporirea unor venituri pentru anumite categorii de populații. Ceea ce înseamnă că odată ce situația economică acestor categorii se va schimba, nu va mai fi niciun fel de relevanță. Apoi, negocierile privind PAC s-au concentrat foarte mult pe convergență de ce? Pentru că originile istorice luate în calcul erau foarte diferite în funcție de țară, în funcție de calitatea producției, în funcție de produse. Astăzi aceste lucruri sunt obsolete. Și convergența pur și simplu nu va rezolva problemele. Este o convergență dorită, teoretică, dar care nu are legătură cu practica. Apoi, reforma pacului, așa cum este ea în curs, favorizează, prin mecanisme de derogări și excepții, o renaționalizare a politicii. De exemplu, acea uh, ecologizare, înverzire sau excepțiile legate de toată flexibilitatea la a statelor membre, Tot acestea reprezintă până la urmă 70% din bugetul PAC care revine și se naționalizat de către statele membre. Uh, strategia agricolă comună trebuie practic regândită pentru că trebuie să ne gândim din nou la o gestionare comună reală a piețelor. Al patrulea aspect care este foarte, foarte neplăcut este o confuzie între politica agricolă și cea de mediu, ceea ce până la urmă nu face decât slăbești, să slăbească ambele politici de mediu și agricolă încurcând bugetele agricole și de mediu, nu putem să favorizăm politica de mediu propriu-zis. Cred că ne trebuie un buget mai bun pentru stabilizarea piețelor și în același timp să avem resurse suplimentare și reale pentru politica de mediu. Numai așa vom putea reuși. În sfârșit, Dominic, îți propun să mergem direct la schema pe care noi am propus-o cu acele principii generale. Am făcut o simulare pentru două piețe principale, cereale și produse lactate, în vedere că se poate uh, aplica și uh, la uh, carne și la oleaginoase. Ce am făcut? Am văzut ce se va întâmpla cu bugetele actuale în sfârșit, ultimele două piețe uh, reprezintă 80% din bugetele pe care noi le-am modelizat la început, deci cerealele și lactatele. Cum funcționează acest model? În primul rând, pentru fiecare produs, grâu, porumb și așa mai departe, este un preț de echilibru. PE, un preț acceptabil atât pentru consumator cât și pentru producător. Acest preț este prețul indicativ, calculat în Europa de multă vreme. În jurul acestui preț de echilibru trebuie să existe un fel de tunel care să nu mai permită subvențiile. Piața trebuie să își urmeze cursul. Iar putem să avem un ajutor de siguranță alimentară de la 70 la 75 de euro pe hectar pentru toți producătorii, indiferent de țară sau de tipul de producție pentru a răspunde unor probleme clar identificate de mediu, de bunăstarea animalelor, etc. și tot ce înseamnă acea ecocondiționalitate de care se vorbește al, ast, astăzi. Și atunci producătorul pe bună dreptate trebuie să primească acești bani în plus. în plus. Apoi, dacă piața coboară sub prețul uh, minim din tunel, atunci poți să te gândești la o plată anticiclică. Astfel, când piețele sunt în criză, pot să declanșeze un mecanism anticiclic, contraciclic. Atunci când tunelul este urmat, nu are niciun sens ca bugetul european să cheltuiască bani pentru a stabiliza venituri care nu au nevoie de stabilizare și garantare. Vedem astăzi, prețurile sunt ridicate și atunci agricultorii primesc nu numai prețul just, ci și în plus ceea ce uh, creează probleme. Atunci când prețurile sunt prea mici, atunci plățile respective nu sunt, de fapt, suficiente. Și atunci trebuie ca să putem să lăsăm agricultorul să-și echilibreze uh, bugetul și nu să-i dăm o sumă fixă. Plecând de la premiză că agricultorul se mm, adaptează și el la evoluția pieței. Ar fi bine, deci, ca uh, cumva uh, să vedem în ce măsură se poate uh, rezolva problema volatilității pe care am cunoscut-o și recent. Bineînțeles că în caz de criză această volatilitate trebuie să fie combătută cu instrumente. Și atunci ar fi un al treilea instrument, adică un uh, sistem anticriză în caz de criză. Dacă prețurile continuă să scadă, sub un anumit prag pe care noi l-am uh, identificat, atunci și aici putem să avem niște instrumente de intervenție publică, dar nu trebuie să se depășească 4% din producția anuală. De ce? Asta rezultă din diferitele modele pe care noi le-am pus la punct, ceva suficient de puternic pentru a echilibra piețele, pe de altă parte un procentaj suficient de mic pentru ca să nu coste prea scump. Bugetul european. Dacă, în mod contrar, prețurile merg peste prețul din tunel, atunci avem o restocare și atunci, dincolo de un alt preț numit de solidaritate financiară, atunci putem să avem o taxă omonimă care să vizeze toate tipurile de producție. Știm bine că în timp de speculă poți să cumperi aceeași cantitate de 50 de ori în cursul tranzacțiilor. Așadar, această taxă permite revenirea în tunel fără a costa prea scump bugetul european. Ce înseamnă acest sistem? Am făcut multe modele și simulări și aș dori să vi le prezint acum. La cereale și la lactate v-am spus, la carne de bovină și la oleginoase v-am spus. În fine, perioadele, vi le-am spus, 2006-2011 și apoi 2012-2020. Planșa următoare, vă rog. Iată care sunt ipotezele pentru cereale. Preț de echilibru 215 euro pe tonă cu prețuri uh, planșeu corespunzătoare. Cam în 200-230 se situează tunelul, așa cum a fost el identificat în majoritatea țărilor. Diferența este de 13-15 euro maxim, deci putem să spunem că uh, acest tunel se poate situa în aceste în acest interval. Prețul la grâu astăzi este de peste 200 de euro astăzi. La 250 am situat soliditatea financiară și acest preț a fost depășit de mai multe ori în perioada studiată. Nu intru în amănunte, trebuie să spunem că plățile contraciclice în estimarea noastră pot să fie acordate 90% producătorilor atunci când piața este sub prețul minim și în felul ăsta există și un mic stoc de produse nevânzute. Însă este scenariul cel mai costisitor. Care este rezultatul? Vedeți aici ce se întâmplă între 2006 și 2020, evoluția prețului mediu la cereale, curba neagră. 2006-2012 ce s-a întâmplat și până în 2020 este curba, să zicem, pe care noi o preconizăm conform modelului. Vedeți care este tunelul cu între liniile gri. Prețul pe care noi îl preconizăm uh, rămâne în tunel cu excepția anilor 2009-2010 și el ar putea să uh, iasă iarăși din tunel în următorii doi ani. Deci piața este volatilă. Iată acum ipotezele la lapte, 350 preț de echilibru, 330-370 intervalul din tunel, Iată rezultatele pe 2006-2011 acum. Dacă am fi aplicat acest sistem, am fi putut să economisim, economisim cam 10 miliarde de euro pe an pentru un buget total de 154 de miliarde în total. Vedeți că am fi putut să economizăm foarte bine în 2007 și 2008, când prețurile au fost, de fapt, ridicate. În sistemul nostru, când uh, prețurile sunt ridicate, nu are sens să mai dai subvenții. Și atunci nu ai decât acea, uh, acel ajutor pentru siguranța alimentară, că este de patru ori mai scăzut decât acest RPU actual. În sfârșit, pentru ceilalți ani, 2009-2010, eram puțin peste tunel. În orice caz, vedeți că am fi putut să economizăm per total 50 de miliarde, ceea ce nu e de aici, de acolo. Și dacă vedem direct cifra de afaceri per agricultor, per producător, vedeți mai ales la cereale că această cifră de acea afaceri mediar a fost de 211 euro per tonă, conform modelului nostru, dar a fost de 224 de fapt, conform modelului actual. Deci ar fi existat un nivel poate mai scăzut al veniturilor, însă stabiliat, stabilizat. Deci se economisește un pic, de fapt, cu acest model față de sistemul efectiv uh, implementat astăzi, iar cât privește prevederile din 2012 până în 2020, conform studiului de impact efectuat, și având în vedere ultima decizie cunoscută a Consiliului, care încă nu este bătută în cuie, cu modelul nostru am uh, economiza cam 10 miliarde de euro anual. Deci stabilizăm și veniturile pe deasupra. Și dacă vă uitați la veniturile producătorilor, mai bine zis la cifra de afaceri, ea rămâne aceeași, pentru că în pactul actual avem 228 și cu modelul nostru cam 220. Deci, venituri stabilizate, cheltuieli bugetare mai mici și bugete poate mai fluctuante, dar având în vedere ce se întâmplă cu cadrul financiar multianual, asta nu e de aici, de colo. 50 de miliarde este economia, dar nu numai. Avem marjă de manevră suplimentare, deci dacă avem 2 ani la rând de criză, ne va costa scump, însă vom avea marja de manevră necesară pentru a răspunde și mai ales cu această nouă politică vom putea avea acțiuni strategice structurale pe termen lung care poate astăzi nu sunt posibile și vom avea și rezerve mai mari pentru politica de mediu. Ceea ce spuneam și mai devreme, nu putem să amestecăm politica de mediu, de mediu cu cea agricolă ca să zicem că creăm o marjă de manevră, pe când cu acest model se poate face asta. Eu acum vă propun să încheiem această prezentare vorbind despre două consecințe importante. Compatibilitatea sau lipsa de compatibilitate a proiectului de reformă și o primă schiță a ceea ce ar trebui să fie fondurile de rezervă și prioritatea cheltuielilor, ceea ce vizează direct comisia dumneavoastră. Deci Bastian Gilbert vă va vorbi uh, foarte repede despre aceste două puncte. Da. Am studiat propunerea noastră din punct de vedere al compatibilității cu negocierile de la EOMC, deși știu că acolo nu există încă toate condițiile întâlnite pentru ca să ajunge la un acord. Dar, cum spuneam, am comparat propunerile de reformă succesive ale PAC cu uh, um, propunerea noastră și cu OMC-ul. În ce privește principalele mecanisme de reglementare și de sprijinire pe care le-am creat, respectiv plata contraciclică, stocare de stocare și cea a treia măsură, noi le-am înscris în acest tabel ajutorul pentru securitatea alimentară fiind unul decuplat, nu ar pune probleme în categoria verde, deci acea clasă ajutorilor care nu produc distorsiuni, plata contraciclică prin natura sa este contraciclică și nu este strâns legată de volumul producției și atunci ar putea să fie încadrată fie în cutia albastră, fie în cutia um, um portocalie. Aici mai intervin și alte detalii, mai degrabă juridice decât economice, dar am ales ca ultima categorie să o plasăm în cutia portocalie, deci, ca să spunem așa, situația cea mai pesimistă și stocarea pentru reglementarea cursurilor ar putea să se încadreze și aceasta în cutia portocalie. Ce putem să vă spunem deja este că, față de diferitele angajamente pe care ni le-am luat, proiectul nostru este compatibil cu negocierile de la OMC. Am folosit doi indici folosiți în timpul negocierilor de la OMC. În primul rând, măsurile globale de sprijin per tip de produse, sau chiar per produs. Pentru fiecare dintre acești doi indici aveți uh, sume minime, clauze de minimis pentru fiecare produs de 5% din uh, valoarea producției și 5% din valoarea producției locale. Acest indicator, al doilea, pe care l-am folosit, este uh, numit SESS și e vorba despre o sumă a ajutoarelor acordate care ar putea să aibă efecte distorsionare cu ajutoarele care nu au efecte distorsionare. Marja de manevră. Pe acest grafic puteți să constatați care este situația observată. În stânga, uh, cutia portocalie, linia neagră sus înseamnă care ar fi uh, EMGS-ul pentru Uniunea Europeană, 72,2 miliarde pe an și dacă ne uităm la plafoanele EMGS per produs, ajungem la 39 de miliarde. Ceea ce apare în portocaliu deschis este nivelul actual de MGS pentru perioada 2006-2020, pentru care am făcut o ipoteză a prelungirii valabilității MGS actuale, care reprezintă 11,2 miliarde pe an, și curba în portocaliu reprezintă evoluția MGS dacă uh, ați ține cont de propunerea noastră. Concluzia pe care putem să o tragem este că într-un singur an MGS-ul ar fi inferior față de cel actual, dar pe termen lung, în mai mult de 90% din cazuri, ne-am situat sub plafonul autorizat, dar am avea niveluri de MGS mai superioare, eh, cu mult superioare celor constatate în prezent. În al doilea tabel, eh, în sumarea cutiei portocalii cu cutia albastră și, și acolo am fi mult sub nivelul actual și chiar am fi sub nivelul de sprijin actual. Ce putem să spunem este că față de primul scenariu de bază care merită să fie menționat, putem să spunem că există îmbunătățiri posibile ale atitudinii Uniunii Europene atât în ce privește cutia albastră, cât și în privește cutia portocalie. Dacă saturăm mai bine nivelele de minimis pentru cereale și lapte deja, pentru că la lapte suntem la 2,5 miliarde de euro pe an. Și o altă măsură este să mărim clauza de minimis alta decât cea pe produs, care este mult folosită um, în SUA, pentru că acolo există o saturație până la 90%, ori Uniunea Europeană folosește foarte puțin în cadrul negocierilor. Din momentul în care ajungem la o saturație acestor diferite clauze, și acest lucru poate fi folosit drept mize de negociere în actuala rundă de negocieri de la OMC, atunci am ajunge la niște niveluri foarte apropiate de plafoanele și notificările uh, constatate actual în UE. Pot fi de asemenea obținute reduceri mai mari dacă și cutia albastră este folosită mai bine, căci simulările pe care vi le prezentăm noi aici nu țin cont de eh, cât de o saturație de 5% pe care avem dreptul să o folosim. Vreau să închei această prezentare cu o serie de gânduri despre funcționarea fondurilor de rezervă. Pe o perioadă de șapte ani, învelopa bugetară pentru primul pilon ar, trebui să, ar putea să fie mai mic decât învelopa uh, actuală. Ar trebui să existe trei sau patru ani de criză, unul după altul, pentru ca volatilitatea de pe piețele agricole Uh, să scape de sub control, pentru că niciodată nu au existat prețuri foarte scăzute 3 sau 4 ani la rând. Deci, având în vedere felul în care este construit bugetul UE, atunci avem o probabilitate de 6 uh, dintr-un milion ca să uh, ajungem la un, um, o volatilitate a prețurilor precum cea de astăzi. Dar, având în vedere faptul că este un sistem contraciclic, ar trebui să avem, în loc de un buget stabil, un buget uh, care să poată și el evolua. Ați văzut însă că această flexibilitate ar corespunde angajamentelor Comisiei în cadrul uh, OMC. Și atunci acest fond de criză ar avea nevoie de un buget inițial Uh, și să fie alimentat cu uh, banii nefolosiți în anul N-1 pentru că ei se poate eventual să fie cheltuiți în anul N. Am avea nevoie de un, un plafon pentru fiecare piață ca să putem să reafectăm sumele. Ar exista, cum spuneam, un plafon per piață și un plafon global pentru fondul de rezervă și de unde și aplicarea acestei clauze. Iată, în uh, doar câteva linii, cum ar putea să funcționeze sistemul. Ar fi nevoie de o procedură bugetară diferită față de cea actuală, dar cred că merită efortul pentru că am avea o mai bună eficacitate a um, dotărilor financiare ale PAC, am avea o strategie agricolă pe termen lung și am avea pentru producătorii noștri niște venituri stabile respectând uh, un, niște prețuri acceptabile pentru consumator, deci respectiv cele mai scăzute cu putință. Da, dacă îmi dați voie, dacă îmi dai voie, Iuta, aș vrea să mai adaug câteva cuvinte. Vă mulțumesc frumos tuturor pentru faptul că ați fost atât de atest la prezentarea acestor lucrări, care de fapt au necesitat numeroase ore de cercetare pe plan economic și bugetar și concluziile sunt destul de coerente. Eu una, cred că atunci când vedem în ce condiții Europa își negociază intervențiile bugetare și suntem în miezul problemei astăzi, e bine, ar trebui să fim îngrijorați, îngrijorați pentru viitorul bugetar al Europei. Și ar trebui să ne punem întrebări despre ce se va întâmpla cu actualele politici. Este deosebit de important, deoarece este răspunderea noastră de oameni politici să garantăm viitorul cetățenilor noștri, atât într-un sector economic atât de complex precum uh, agricultura și toată industria agroalimentară aferentă, cât și pentru că avem nevoie să mâncăm, să ne alimentăm și știm că în deceniile următoare va trebui să putem să asigurăm autosuficiența alimentară, așa cum s-a dorit încă de când s-a uh, constituit primul pilon din politica comunitară. Și de fapt avem foarte puțin timp la dispoziție ca să putem să luăm hotărâri la nivel bugetar. Și să ne întrebăm care vor fi consecințele apoi. Eu cred că la Comisia de Bugete ar trebui să ne dăm suficient timp ca să uh, reflectăm. Și faptul că ați uh, permis prezentarea acestui studiu Uh, este deja un bun pas înainte. Au trecut patru ani de zile de când eram membră la Comisia de Control Bugetar și eu sunt foarte neliniștită de consecințele alegerilor noastre sau a, a ceea ce nu am ales. Faptul că globalizarea a afectat foarte mult industria europeană și s-a ajuns la o dezafectare a industriei, practic, în majoritatea statelor membre. Nu putem accepta ca în vremurile actuale uh, să se facă economii bugetară care să ducă și la o dispariție treptată a agriculturii în Europa. În țările care sunt principalele puteri mondiale, ajutorul este în continuare acordat sectorului agricol, dar Uniunea Europeană este singurul loc din lume unde ajutorul exprimat în euro pe uh, capita scade. Nu se poate ca în Europa să pierdem din vedere importanța uh, uh, acestui sector um, agricol și potențialul pe care îl are. Când ne uităm că în țări precum Brazilia există un asemenea ajutor și Uniunea Europeană le acceptă. Nu putem să fim naivi. Trebuie să dăm dovadă de simț de răspundere. Munca care a fost făcută, da, mai mult ca sigur, interesează mai de aproape pe cei care se ocupă de agricultură. Dar este în primul rând o muncă destinată celor care se ocupă de bugetul Uniunii Europene, pentru că cu toții, dragi colegi, știți foarte bine că aici, la Comisia de Bugete, sunt concepute politicile și se fac alegerile vitale pentru a garanta viitorul Uniunii Europene. La începutul acestei ședințe am ascultat uh, că veștile erau proaste și că situația se înrăutățește în ce privește negocierile bugetare, dar mă bucur să constat faptul că Parlamentul uh, își întărește poziția și această muncă, precum cea acestui uh, think tank Momagri, uh, s-a făcut în spiritul răspunderii publice pe care o are Uniunea Europeană. Și ceea ce era un light motiv în urmă cu 7-8 ani, când se vorbea despre perspectivele financiare, era tocmai acesta. Cum putem să avem o plus valoare pentru bugetul UE? Chiar tu prezidai acel grup de lucru, Iuta. Dar nu suntem naivi, știm bine că nu putem să facem acea asemenea reformă de pe zi pe alta. Știm foarte bine că la Comisia Agri ei lucrează pe tema reformei PAC, dar noi aici, la bugete, întotdeauna suntem confruntați cu uh, trista realitatea banilor care sunt oricum uh, din ce în ce mai puțini și știm foarte bine cât de mult vor suferi generațiile următoare. De aceea țin să vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ați uh, binevoit să ascultați rezultatul acestor cercetări și ar fi bine dacă asemenea studii, asemenea estimări s-ar face pentru toate domeniile politice. Ar fi bine dacă am putea să le punem în aplicare cât mai repede cu putință, deoarece dacă așteptăm prea mult, pierdem oportunitatea de a lua o hotărâre, o hotărâre justă și la momentul potrivit, pentru că dacă așteptăm prea mult înainte de a lua hotărârile care se cuvin, uh, ne vom împotmoli. Și eu cred că asemenea studii precum cel al MOM Agri ne permit să facem alegerile politice care se impun, atât pentru Parlamentul European cât și pentru poporul european. Prin alegerile pe care le facem noi aici, trebuie să garantăm un adevărat viitor pentru populația UE și dacă lucrurile nu funcționează, nu va exista viitor. Eu sunt un adevărat gastronom. Vă rog frumos, fiți vigilenți nu va mai fi suficient să te mulțumești cu veniturile uh, de pe piața locală. Pentru că în alte regiuni ale lumii, toți decidenții politici au înțeles că miza era alta, de exemplu cea a suveranității. Și atunci când poporul este înfometat, niciun proiect politic nu este uh, sustenabil. Iată ce vreau eu să adaug. Mulțumesc! Da. Mulțumesc foarte mult. Iată că am aflat de ce acest trio uh, apare și se prezintă ca trio și în fața noastră. Încheind cu apelul politic al lui Catrin. În ceea ce mă privește, tot ceea ce ați spus mi se pare logic. Dar știm și noi că reformele nu prea sunt îndrăgite. Și tocmai în domeniul agriculturii am senzația că mulți care au de-a face cu subiectul ar prefera ca lucrurile să rămână așa cum sunt, să nu se reformeze nimic, chiar dacă s-ar putea pierde pe aici, pe acolo, însă nu reușesc să înțeleagă ce profituri ar putea apărea. Eu știu că dacă lucrurile rămân uh, o perioadă foarte îndelungată, uh, așa cum sunt, atunci până la urmă facem un pas înapoi, pentru că nu mai apare schimbare, nu e progres. Acum o întrebare, dacă îmi permiteți, pentru că clar, uh, tipul de reformă pe care îl discutăm acum este un fel de renaționalizare. Sigur, nu toată lumea este de aceeași părere, însă ceea ce m-a supărat pe mine, pentru că pentru asta mă lupt, este această decuplare și având și o vocație pentru politica de mediu, mă supără și partea cu obligațiile eco, de ecocondiționalitate. Deci, practic, ceea ce a propus domnul Cioloș în momentul de față, subtitlul de greening. Dumneavoastră spuneți că nu așa, nu se ajunge la niciun rezultat și că politica de mediu și cea agrară nu ar trebui amestecate. Eu aș vrea să pot ajunge la aceeași concluzie, dar probabil că va trebui să analizez lucrurile mai în detaliu. Cred că nicio delimitare clară nu e posibilă fără o reformă a PAC așa cum ne-a prezentat Mumagrid. Pentru că dacă nu facem acest lucru, nu avem de unde să avem uh, veniturile bugetare pe care să le putem folosi pentru alte măsuri. Vreau însă să nu fiu singura care manifest voința politică aici, deci cine mai dorește să se înscrie, Ian Mulder și Ivailo. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să spun că am ascultat cu mult interes această prezentare. Consider că este una foarte bună primesc deja în mod regulat uh, publicațiile MomAgri și le citesc cu mult interes. Observație generală, dacă îmi permiteți. În acest moment al jocului e ce, ceva cam târziu. Pentru că dacă avem noroc sau nenoroc, se va ajunge la o, un acord săptămâna viitoare. Și după aceea, lucrurile sunt uh, turnate în piatră cum le spune eu, și nu se va mai modifica nimic timp de șapte ani. Însă revenind la aspectul general, dumneavoastră pledați pentru reintroducerea plăților ciclice, așa cum se procedează în SUA, Brazilia și China. Nu prea știu multe despre China, acum am aflat. A fost o politică pe care am abandonat-o din principiu. A fost uh, cea mai uh, mare realizare a domnului Fischler. Pentru că dacă lăsăm ca piața să nu fie reglementată de sau prețurile să nu fie reglementate de piață, ci de prin alte metode, atunci ne-am confruntat cu munți de lapte, unt și alte stocuri. Și de aia Mă, mă interesează mai mult uh, ce spuneați dumneavoastră de economisiri de 10 miliarde pe an, însă totuși trebuie să subliniez că experiențele noastre din trecut uh, au fost de altă natură. Eu consider că opinia publică în Europa a fost întotdeauna împotriva PAC. Și s-a considerat că banii investiți în agricultură sunt o pierdere. De aceea, dacă comparăm cifrele și instituția responsabilă pentru calculul susținerii pentru agricultură este OCDE. Și echivalențele calculate pentru ultimii ani au arătat uh, aceeași tendință ca și dumneavoastră, și anume că uh, susținerea scade constant în Europa. Era 40% când am fost ales pentru prima dată, deputat acum e doar 20%, însă uh, pe diferite tipuri de finanțare nu, s au făcut uh, reduceri în aceeași măsură. Nu știu până la urmă care sunt cifrele exacte, am văzut care sunt calculele dumneavoastră. Pentru mine, prin, punctul principal al discuției este următorul. Dacă vorbim despre tim, timbrele de alimente în uh, America, este vorba de uh, politică socială sau politică agricolă? În Europa avem uh, bugete diferite. Dacă nu poți să-ți uh, pl- plătești uh, viața cotidiană, atunci uh, primești un ajutor social uh, în numerar și poți să vezi cum îl cheltui. În uh, Statele Unite este o limitare. Dacă nu ai bani pentru alimente, primești aceste timbre de alimente. Acum, v-aș sugera să Mergeți cu cifrele dumneavoastră la OCDE și la OMC și să vedeți uh, ce spun ei, pentru că ei sunt un partener uh, important atunci când uh, vorbim de negocieri agricole. Mi se par foarte interesante calculele dumneavoastră, dar în această etapă a jocului trebuie să spun că e târziu să aplicăm principiile pe care dumneavoastră le susțineți să nu văd ce posibilitate am mai avea să le includem uh, în uh, reforma noastră în această etapă. Mulțumesc! Mulțumesc, Ivailo! Mulțumesc, Iuta! A fost într-adevăr o prezentare foarte interesantă și întreaga idee este interesantă. Ian spunea că Uniunea Europeană a avut o experiență proastă cu sistemul anterior. Dar nici asta nu, se, nu mi se pare una prea bună. Vedem că modul în care este finanțat sectorul agricol în Europa este departe de a fi perfect. Și dacă nu se întâmplă acum, pentru că într-adevăr acum ne aflăm în ultima etapă a negocierilor cu privire la politica agricolă comună pentru anii viitori, Totuși vreau să susțin ceea ce spunea Catrin. Este ceva la care va trebui să ne gândim pentru a putea transpune și în reforme. Cred că se poate discuta despre o astfel de variantă. Aș dori să vă întreb câte ceva cu privire la mecanismul de intervenție. Și prima, vorbiți despre piețe mondiale și în special pe piața de mărfuri pentru cereale, apar intervenții din partea instituțiilor financiare. Sunt uh, piețe influențate de capitalul financiar și de speculațiile financiare. Credeți că dacă speculațiile financiare fac parte din fluctuațiile de preț de pe piață, ar fi justificat aplicarea acestui mecanism de subvenții sau de utilizarea stocurilor pentru a corecta piața? Pentru că, încă o dată, eu consider că atâta timp cât avem de-a face cu capitalul financiar, ar trebui să dispunem de un instrument mai puternic. A doua întrebare, cum ați defini nivelele? Diferitele plafoane de intervenție pe care le-ați menționat. Pe baza unor date precedente, date istorice, cum anume? Înțelegeți că preocuparea mea este să nu ajungem la un proces birocratic care să fie departe de realitățile pieței. Mulțumesc. Mai există și altcineva care ar dori să intervină? Dacă nu, atunci vă dau cuvântul pentru un răspuns. S-au pus multe întrebări interesante, o să încerc să răspund uh, cât mai exhaustiv posibil. În primul rând, doamna președinte, ați spus pe bună dreptate că da, am propus o politică de mediu mai solidă, mai puternică, pentru că ea nu ar mai depinde numai de măsuri pur agricole. Asta nu înseamnă că în domeniul agricol tot ce înseamnă condiționalitate și respectarea regulii de protecție a mediului nu ar mai figura. Din potrivă, ne-am păstrat aceleași ținte de mediu pentru agricolo, politica agricolă din ce în ce mai verde, mai ecologică, însă nu poți să faci totul cu aceste plăți, pentru că este un proces birocratic și e bine ca să ai o politică politică, o politică de mediu puternică, consolidată și separată de cea agricolă. Deci nu poți să decurgi niște elemente de politică de mediu numai din uh, politica agricolă, mai ales când e vorba de protecția teritoriilor și a peisajelor. Deci, aceste ajutoare preconizate nu se mai atribuie atunci când obiectivele, să zicem, de mediu nu mai sunt îndeplinite. În ceea ce privește ce a spus domnul Maldor, mai multe răspunsuri. Sistemul anterior nu era contraciclic. Mi-aduc aminte că lucram la comisie, mă ocupam de bugetele agricole, era vorba de acel ghișeu deschis. Producătorul producea ce vroia, cât vroia și stocurile se înmulțeau. Când eram la comisie, bugetul agriculturii reprezenta 70% din bugetul total în anii 91-92 și am uh, fost și eu parte a reformei PAC pentru a pune pe picioare acele uh, cote care să ne scoată din cercul vicios. Acest sistem pe care noi îl preconizăm este diferit fondurile comunitare sunt folosite numai în caz de criză, dar nu este ceva automat, ci pur și simplu o decizie comună celor trei mari instituții, dincolo de anumite praguri. De exemplu, se pune un astfel de mecanism în aplicare numai dacă alte măsuri contraciclice nu au funcționat și nu se poate merge dincolo de un anumit plafon maxim și în aceste condiții ne menține mult sub ceea ce se cheltuiește astăzi. Și asta mă duce cu gândul și la întrebarea domnului Calfin, care este eficacitatea unui astfel de sistem. Uh, intervenția la stocuri uh, limitată, ce se va întâmpla? Conform modelului nostru, plățile contraciclice plus uh, măsurile asupra stocurilor vor permite prețurilor să se reintre în tunel. Pentru că într-un, într lume foarte volatilă, asta ar permite o stabilizare cât de cât a prețurilor mai ales atunci când bugetele sunt supuse presiunilor. Deci, încă o dată, sistemul acesta nu are nimic de face cu cel dinainte de 92 și ar fi mai puțin costisitor și mai eficace decât cel actual. Cel actual este foarte birocratic, pentru că vorbim despre acele referințe istorice și atunci se consideră că producătorii au dreptul la anumite venituri. Punct. Dar nu poți pe o piață atât de volatilă ca cea agricolă să vii cu astfel de măsură și să nu mai faci altceva. Vă dăm acești bani, faceți ce, vor, ce doriți pentru marile exploatări agricole este posibil, dar multe ferme medii care asigură siguranța alimentară europeană nu sunt cuprinse efectiv în acest sistem. Deci, încă o dată, sistemul propus permite o stabilizare, o stabilizare a veniturilor, dar respectându-se limitele bugetare și constrângerile reale. În ceea ce privește definirea prețurilor, Um, nu ne-am mai referit la acele referințe istorice, ci la alte, alți indicatori. La comisie avem uh, un organism statistic și alte entități care nu fac decât asta, să culeagă datele legate de prețul de producție, de venituri și sunt lucruri care pot fi monitorizate foarte bine. Și atunci când prețul de producție va, se va schimba foarte mult, având în vedere mâna de lucru, îngrășămintele sau alte lucruri, atunci Consiliul va fi sesizat, atunci când, bineînțeles, se va constata o deviere mult mai mare decât uh, normalul. Și atunci acele trei instituții vor putea chiar să umble la prețul de echilibru predefinit. Nu va fi ceva plăcut, dar va fi probabil ceva necesar. Iar în ceea ce privește prețul de echilibru și în ceea ce privește intervalul uh, tunelului, va, de, va depinde foarte mult și de pilotarea sau coordonarea acestei politici. Astăzi ea nu există. Pur și simplu, astăzi sunt niște plăți care sunt, uh, să zicem, efectuate și așa mai departe. Uh, numai pe baza unor amintiri așa din trecut, mâine ce se va întâmpla, ne întrebăm ce privește ajutoarele alimentare, noi am făcut un studiu foarte complet în ce privește situația din Statele Unite. Și ne-am dat seama că în Statele Unite au existat și există mult mai multe ajutoare alimentare pentru populațiile cele mai sărace decât în Europa. Dacă mâine s-ar elimina acest sistem, credem că majoritatea beneficiarilor nu ar fi mult mai săraci ca și venituri, ca bani. nu e vorba de o substituire sau echivalență între alimente și venituri. Este pur și simplu o metodă de a, face aceste alimente să fie consumate. Mulțumesc foarte mult. Cei care au fost prezenți au putut să acumuleze foarte multe informații acum. Eu dispuneam de ceva informații deja în avans pentru că mă vizitase Catrin și mi explicase câte ceva. Uh, Mie mi s-a părut uh, foarte interesant și sper că și colegii și sper că vor uh, și difuza aceste informații. Dispunem acum de documentele dumneavoastră astfel încât să putem uh, vorbi și într-un context mai larg despre aceste idei. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, pentru înțelegerea de care dați dovadă, pentru faptul că în condițiile date nu au putut participa prea mulți deputați. Ne-am concentrat din plin uh, pe politica bugetară și CFM în loc să ne concentrăm 100% pe politica agrară. Președintele comisiei noastre mă roagă să vă comunic că săptămâna viitoare Va exista o reuniune extraordinară a Comisiei de Buget, uh, eventual chiar luni după amiază. Vă urez uh, tuturor o joie plăcută în continuare. Și de asemenea, președinta mulțumește și interpreților pentru că s-a depășit timpul alocat.